Și aici vom discuta două rapoarte. Primul a fost redactat de domnul uh, Otmar Caras și se referă la accesul la finanțarea IMM-urilor și la creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul Uniunii Piețelor de Capital. Celălalt raport pe care urmează să-l discutăm este raportul domnului Krasnodevski modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al IMM-urilor. Două rapoarte importante cu subiecte deosebit de importante și dau cuvântul raportorilor. Domnul Caras. Mulțumesc, doamnă președinte, dom- domnule comisar, doamnelor și domnilor. Discutăm acum raportul privind accesul la finanțare al IMM-urilor în cadrul Uniunii Piețelor de Capital și eu aș dori să pledez ca în, în uh, favoarea orientării plan, uh, Uniunii piețelor de capital înspre întreprinderile mici și mijlocii. Nu ne dorim nici mai mult, nici mai puțin decât ca piețele de capital al Uniunii Europene să funcționeze în interesul economiei reale. Întreprinderile mici și mijlocii și uh, întreprinderile cu un capital uh, de dimensiuni mediu sunt o parte esențială a economiei europene. De mult timp, accesul la capital al IMM-urilor se află pe agenda politică și acest acces trebuie să fie sprijinit mai mult de noi toți. Întreprinderile mici și mijlocii sunt foarte diferite. Există diferențe între ele din, din punctul de vedere al uh, formei juridice, al uh, mărimii, al sectorului de activitate și accesul la finanțare trebuie să fie garantat pe parcursul uh, întregului ciclu de viață al acestor întreprinderi mici și mijlocii. Creditele bancare reprezintă în continuare o sursă principală pentru uh, finanțarea întreprinderilor uh, mici și mijlocii. Tocmai de aceea, um, măsurile de facilitare a acordării acestor credite ar trebui să fie prelungite. În momentul în care am discutat despre reglementarea sectorului bancar în anul 2013, eu m-am uh, implicat personal pentru crearea unor condiții favorabile de acordare de credite întreprinderilor mici și mijlocii și ne dorim ca acest factor, ca această măsură să fie prelungită și chiar ap- uh, aprofundată. Întreprinderile mici și mijlocii nu sunt cauza crizei economice, deci prelungirea acestei măsuri um, este un lucru rațional pentru a putea depăși criza economică. Un alt punct uh, amintit în acest uh, raport este crearea unui ghișeu unic în fiecare stat membru în parte. Procedurile pentru întemeierea unor noi întreprinderi trebuie să fie simplificate peste tot în Europa. Fiecare întreprindere fiecare antreprenor uh, trebuie să poată să creeze o nouă întreprindere cât mai repede posibil, urmând aceleași proceduri. O altă cerință esențială este crearea unei baze de date în care întreprinderile mici și mijlocii să-și poată înregistra proiectele și uh, necesitatea de finanțare ale acestora și să poată să iau contact mult, contact mult mai ușor cu potențialii Uh, finanțatori al acestor uh, proiecte. Un alt punct important pentru mine este crearea de uh, programe și proiecte și educația antreprenorială a tinerilor, doar, ce, doar cei care dispun de cunoștințe fundamentale economice au curajul de a îndrăzni uh, lucruri noi, de a-și asuma anumite riscuri necesare. Acest raport are 41 de, de pagini și um, încerc prin acest raport să orientez uh, piețele de capital asupra nevoilor uh, întreprinderilor uh, mici și mijlocii și uh, insist asupra prelungirii măsurilor de finanțare simplificate pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cer crearea acestui ghișeu unic pentru IMM-uri și aș dori să lansez un apel Parlamentul European de a sprijini acest raport. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Krasnodievski. Patru minute. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea lor la pregătirea acestui raport. Cu toții am avut același obiectiv lucrând pe acest text. Este clară importanța deosebită a IMM-urilor pentru economia europeană. Peste 90% din companiile europene sunt de um, dimensiuni mici și mijlocii. Uh, acestea au un impact imens asupra creării de locuri de muncă, contribuie la creștere, au contribuit la creștere și la ocupare în ultimii ani În 2013 ele au reprezentat 71% din locurile de muncă în sectoarele non-financiare. Comisia Europeană a avut mai multe inițiative pentru a încuraja dezvoltarea acestora și creșterea piețelor acoperite de aceste IMM-uri. Astăzi vorbim despre finanțarea IMM-urilor pe uh, piețele de capital. Cu toate acestea, IMM-urile continuă să se confrunte cu diferite probleme. Capacitatea lor de a crea locuri de muncă nu este suficient de folosită, de exploatată și există o lipsă de, echi, de echitabilitate în poziția lor comparativ cu poziția companiilor mari și a multinaționalelor. Situația IMM-urilor în statele membre este tocmai cea care a condus la elaborarea acestui raport. Prea multe IMM-uri devin victime, cad victime ale unui cadru legislativ uh, instabil și a instabilității cadrului fiscal. Prin urmare, trebuie să luăm în uh, considerare impactul pe care îl are această situație asupra IMM-urilor. Pentru că asistăm clar la o discriminare a acestora în uh, favoarea companiilor de mari dimensiuni care pot profita de cadrul legislativ actual. Companiile mici sunt dezavantajate, mai ales atunci când uh, vorbim despre inflația reglementară care conduce la uh, costuri fixe mai mari pentru acestea. De asemenea, ele dus, duc lipsă de competențele adecvate, având în vedere că sistemul educațional nu uh, conduce la calificările care sunt uh, necesare. Un sistem educațional, un sistem de învățământ prea academic și care nu pune suficient accentul pe practica profesională. În Europa Centrală și de Est se remarcă clar dominanța multinaționalelor, iar în Europa de Sud consolidarea fiscală a redus sursele de finanțare disponibile pentru IMM-uri. Țările periferice sunt cele care suferă cel mai mult de lipsa de uh, tineri uh, educați, calificați, un președinta îl întrerupe. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, spune doamna președintă, vă rog să încheiați. Mulțumesc foarte mult. Are cuvânt acum domnul Dombrovskis. Stimată doamnă președinte, stimați membri, prioritatea Comisiei Europene este de a încuraja creșterea și ocuparea. IMM-urile sunt cruciale în aceste eforturi și mă bucur că avem ocazia să discutăm despre felul în care putem îmbunătăți accesul la finanțare pentru întreprinderile acestea mici și mijlocii, pentru că acestea reprezintă piatra de temelie a Uniunii Europene și vreau să mulțumesc domnului Caras și domnului Krasnodeschi și tuturor raportorilor din umbră pentru munca depusă, având în vedere provocările cu care se confruntă IMM-urile și faptul că ne-au propus câteva acțiuni foarte uh, încurajatoare. Comisia a publicat astăzi o comunicare în ceea ce privește uh, Uniunea uh, Europeană de Capital. Este un element important din agenda noastră de lucru pentru a promova creșterea și ocuparea în Europa. Și ca și parte a acestei uniuni, un număr mare de măsuri ar putea fi luate și acestea ar putea ajuta IMM-urile. Spre exemplu, propuneri pentru a ușura uh, colectarea de fonduri pentru aceste IMM-uri, accesul la împrumuturi, uh, ne dorim în acest sens să avem o securitizare simplă și transparentă. Trebuie să simplificăm regulamentele și regulamentul legat de fondul pentru antreprenoriat, în așa fel încât să putem susține investițiile, mai ales investițiile cu caracter social. Și în raportul domnului Cara se vor vorbește despre diferite uh, regulamente, SAFE, prospectus și în acest sens noi trebuie să ne asigurăm că vom adopta acele inițiative care sunt necesare și cred că acum a venit momentul să luăm aceste măsuri, aceste prime acțiuni. A trebui să accelerăm progresul pentru că există un potențial foarte mare pentru a desăvârși piața unică de capital, pentru a oferi IMM-urilor acea certitudine de care au nevoie pe piață. Și e nevoie și de acțiuni pentru a armoniza piața de pensii în Europa. De asemenea, nu trebuie să uităm de asemenea nici sistemul de impozitare, ci acesta poate aduce o contribuție. E clar că trebuie să aibă un acces la servicii financiare și să, trebuie să modificăm aceste regimuri juridice pentru a ne asigura că aceste modele de afaceri sunt viabile și nu vor avea datorii acumulate. Trebuie să revizuim și sistemul uh, uh, referitor la insolvență. Uh, am lansat vara aceasta un sistem de consultare tocmai pentru a vedea în ce fel putem construi o astfel de piață a pensiilor. Mai mult decât atât, cât de curând Comisia va face o propunere pentru cea de-a doua șansă oferită uh, antreprenorilor care au trecut printr-un proces de restructurare. Mai mult decât atât, trebuie să vedem ce anume putem face pentru a putea promova durabilitatea în aceste modele de afaceri. Nevoie de o strategie mai, comprehen, mai extinsă în așa fel încât aceste IMM-uri să se poată dezvolta peste tot în Europa. Trebuie să luăm împreună aceste acțiuni și vom face asta prin această comunicare pe care am publicat-o astăzi, tocmai pentru a ușura viața de zi cu zi a IMM-urilor mari, mici și mijlocii. De asemenea, ne bizuim și pe munca ce a fost făcută, mai ales în cadrul Fondului European pentru finanțare a inițiativelor strategice. Pentru că există anumiți intermediari financiari care deja țintesc anumite uh, IMM-uri în Europa pentru a le oferi surse de finanțare și garanții. Mai mult decât atât, propunerea noastră este să avem un tratament preferențial și să extindem acest tratament preferențial pentru IMM-uri în um, accesul la piața de capital. Dar avem nevoie de această piață unică de capital mai mult decât oricând. Aceasta este munca noastră. Și domnul Krasnodeschi a subliniat în raportul său acest lucru și faptul că IMM-urile au nevoie de un cadru legislativ foarte clar, tocmai pentru a-și putea desfășura corect activitatea. A pus accentul pe competențe pe faptul că aceste IMM-uri sunt foarte angajate în comunitățile din care uh, fac parte și pentru a le dezvolta e nevoie de câțiva pași suplimentari. Trebuie să ținem seama și de grupurile defavorizate. Accesul la finanțare, spre exemplu, ar putea să reprezinte un element primordial. Comisia împărtășește acest punct de vedere și anume că um, când ești antreprenor, um, liber profesionist, nu este neapărat un scop în sine, Ideea este să putem crea locuri de muncă productive și acest lucru se poate face și în cadrul platformei europene. De asemenea, nu trebuie să pierdem în vedere nici drepturile sociale și în acest sens noi lansăm o consultare cu partenerii sociali. Doamnă președinte, stimați membri, aștept cu nerăbdare dezbaterea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și înainte să începem această dezbatere, vom asculta mai întâi oratorii din partea comisiilor parlamentare. Și mai întâi, din partea Comisiei pentru Bugete, domnul Cuzmiuc. Vă rog, aveți cuvântul. comisarul. Să zabierając głos w tej debacie... Doamnă președintă, domnule comisar, aș dori să insist asupra următoarelor puncte. Întreprinderile mici și mijlocii sunt uh, responsabile pentru mai mult de 50% din PIB-ul uh, european și mai mult de 70% din locurile de muncă din Uniunea Europeană. Există diferențe între ele, există întreprinderi mici, întreprinderi uh, mijlocii care au modele diferite de afaceri Cel mai, cea mai importantă sursă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii au fost creditele bancare. Și, și din acest punct de vedere există diferențe legate de costurile acestor uh, credite. Piețele de capital devin tot mai importante pentru finanțarea întreprinderilor mijlo, mijlo, mici și mijlocii, așa cum a devenit tot mai important și programul COSME. Comisia Europeană a alocat, de exemplu, 200 de milioane de euro în plus acestui program și aș dori să, mulțumesc, să vă mulțumesc pentru acest lucru. Mă uit în sală să văd dacă domnul Jolon este prezent. Văd că nu este prezent, deci nu vom putea asculta uh, părerea Comisiei pentru dezvoltare regională, deci urmează domnul Morgano din partea Comisiei pentru Cultură. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus deja, întreprinderile mici și mijlocii sunt un motor esențial pentru economia europeană. întreprinderile mici și mijlocii și, întreprind- și micro-întreprinderile din sectoarele creative au un rol uh, foarte important și în uh, promovarea diversității economice a Uniunii Europene și în promovarea mm, um, know-how-ului european. Furnizează locuri de muncă, 6 milioane 300 de mii de persoane, iată o cifră comparabilă cu sectorul uh, bancar, cu sectorul asigurărilor și este vorba mai ales de lucrători tineri. prin teritoriile pe care le uh, acoperă și prin activitățile uh, proprii, um, acest gen de întreprinderi sunt um, imposibil de delocalizat, însă ele se uh, confruntă și cu probleme și au nevoie de soluții specifice, mai ales în această epocă a tranziției digitale. instituțiile financiare trebuie să, le, să fie capabile să le ofere soluții concrete pentru a uh, putea pune în valoare um, contribuția lor la economia europeană. Vă mulțumesc și dau cuvântul acum doamnei Niriada din partea Comisiei Bugete. Mulțumesc, doamna președinte E păcat faptul că raportul nu se referă la faptul că IMM-urile au nevoi foarte diferențiate. După cum știm, uh, sectorul acesta a fost foarte afectat de criza financiară și ar, um, este foarte important să putem susține aceste IMM-uri în momentul în care acesta concurează cu întreprinderi foarte mari, mai ales din punct de vedere fiscal să le susținem. Gândiți-vă la dosarul Apple. Uniunea Europeană de Capital nu este neapărat răspunsul unic, pentru că băncile și împrumuturile pe care acestea le acordă sunt elemente deosebit de importante pentru a promova activitatea IMM-urilor. Accesul la creditare nu trebuie să reprezinte un obstacol în desfășurarea acestor activități, pentru că ele reprezintă piatra de temelie pentru creștere și ocupare la nivel local. Mulțumesc! Köszönöm szépen, képviselő asszony. Novakov képviselő urat keresem. Mulțumesc foarte mult. Mă uit în sală după domnul Novakov și nici pe dânsul nu-l văd în sală. Bănuiesc că a obosit toată lumea. Bun, Iată că acum ne aflăm la finalul intervențiilor din partea comisiilor parlamentare și trecem acum la oratorii din partea grupurilor politice. Primul orator va fi doamna Clun din partea PPE. Două minute. Yes, thank you. Thank you. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Krasnodevski, raportorului pentru sprijinul de care a dat sprijinul uh, și răbdarea de care a dat dovadă cu raportorii din umbră, ceea ce a dus la redactarea unui raport foarte coerent privind modurile în care ar trebui să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii și mm, startup-urile și să ne asigurăm că aceste noi întreprinderi înființate nu dau faliment după un an, doi ani. Știm cu toții foarte bine cât de valoroase sunt întreprinderile mici și mijlocii pentru economia europeană. Ele dau locuri de 90 de, creează 90 de milioane de locuri de muncă în Europa și S-a făcut această comparație cu multinaționalele și ar trebui să spunem că multinaționalele sunt importante și ele pentru întreprinderi mici și mijlocii, care sunt furnizori ale acestora, furnizându-le diferite produse și servicii. Deci companiile multinaționale au un rol important pentru IMM-uri. În acest raport se insistă asupra importanței înlăturării birocrației um, nenecesare. Avem nevoie de o reglementare mai inteligentă și nu de um, o reglementare mai uh, redusă. Toată lumea ar trebui să respecte anumite norme, însă cadrul de reglementare trebuie să fie unul inteligent. Și Comisia ne-a asigurat că își dorește să reducă povara birocratică, administrativă pentru întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să devină mult mai ușor și mai uh, puțin costisitor să poți institui, poți, să, poți, să poți crea o nouă întreprindere. S-a menționat și problema costurilor uh, muncii reprezentată de muncă. Nu se poate, nu putem să facem uh, reduceri din uh, acest punct de vedere, deci nu ar trebui să ne să insistăm prea mult pe reducerea costurilor muncii, pentru că anumite norme trebuie să fie respectate. Vă mulțumesc. Și are acum cuvântul domnul Simon. Mulțumesc. Mulțumesc lui uh, Otmar Caras, raportorului, pentru un raport bun și pentru abordarea colaborativă și cooperativă. Am găsit un teren comun de discuție și cred că avem foarte multe opinii comune uh, și idei de soluții și totuși deceniu după deceniu avem aceleași discuții în uh, regiunea mea există 370.000 de mici afaceri, uh, foarte multe dintre ele au o creștere importantă, uh, iar unele dintre ele se confruntă deja cu uh, probleme de ocupare. Și nu trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că dacă aceste mici ar, ar fi încurajate, stimulate să facă angajări, am rezolva o parte din probleme. Uh, băncile spun că fac tot posibilul, însă nu sunt suficient de aproape de clienții lor și asta pentru că uh, există situații în care, din punct de vedere comercial, băncile nu au interesul să acorde împrumuturi. Însă acele situații trebuie să fie um, rezolvate, să fie încurajate de sectorul public prin investițiile publice. În regiunea mea există exemple pozitive, însă ele trebuie să fie generalizate uh, și încurajate în mod consecvent. Avem nevoie în plus de ghișee unice, de o diversificare a bazei de creditare uh, și din surse non-bancare și, uh, în mod fundamental, să arătăm că există situații în care împrumuturile nu sunt viabile pentru că există riscuri, riscuri legate direct de tranzacții, însă uh, sectorul public trebuie, poate să rezolve acest gen de situații specifice să compenseze. Mulțumesc și dau cuvântul acum domnului Ojoc, un minut. Pani președinte, panie, Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. IMM-urile reprezintă 90% din toate întreprinderile și reprezintă două treimi din locurile de muncă în sectorul nefinanciar în Europa. Raportul subliniază importanța în diversificării surselor de finanțare pentru IMM-uri și subliniază de asemenea faptul că trebuie să existe anumite facilități din punct de vedere fiscal și administrativ pentru aceste IMM-uri. Rolul băncilor este de asemenea foarte important pentru că în continuare creditarea reprezintă principala sursă de finanțare pentru IMM-uri. Eu sunt de părere că acest sprijin poate fi unul de succes. Vreau să mulțumesc raportorului pentru cooperare. Acum, în ceea ce privește raportul ca atare, eu cred că acesta exprimă foarte bine felul care situația actuală a IMM-urilor. Dar am totuși impresia că un număr atât de mare de amendamente au diluat, de fapt, raportul, substanța acestuia. Mulțumesc, spune domnul președinte. Următorul vorbitor are mult timp la dispoziție. Doamna Dăbalova. Două minute și jumătate, vă rog. Dicui, vașina, pani předsedající, vașini, pani comisar. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Întreprinderile mici și mijlocii sunt foarte importante pentru mine pentru că și eu mi-am început cariera într-o asemenea întreprindere și vă pot da informații relevante din acest punct de vedere. Dacă doriți să ajutați IMM-urile, trebuie să le întrebați ce, um, care le sunt nevoile și eu aș putea să vă dau câteva exemple în acest sens. În primul rând, să, să creăm uh, o legătură mai strânsă între cerințele pieței muncii și uh, domeniul uh, educației. În al doilea rând, Comisia ar trebui să extindă programe de succes cum a fost Eras- programul Erasmus, un program care um, educă tinerii uh, viitorului de care avem nevoie. Deja am pierdut uh, un număr important din acești tineri pentru viitorul nostru. În al treilea rând, startup-urile, întreprinderile nou uh, înființate, sunt foarte importante pentru uh, viitorul uh, digital. Ar trebui să simplificăm și regulile care guvernează subvențiile europene, să simplificăm politica de coeziune, uh, să simplificăm programe cum, cum e programul COSME sau Orizont 2020 ar trebui să creăm un, un uh, cadru de reglementare mai stabil, stabil, astfel încât noile reglementări să devină o oportunitate pentru întreprinderile mici și mijlocii și nu o povară. Pentru că nu trebuie să uităm că întreprinderile mici și mijlocii creează două mii din locurile de muncă din Europa și uh, sunt uh, un vector important pentru inovare. Uh, deci, întreprinderile mici și mijlocii sunt deosebit de importante pentru creșterea economică viitoare în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Deci, sprijinirea IMM-urilor trebuie să devină prioritatea noastră de vârf. De vârf. Aș dori să mulțumesc domnului Krasnodevski, cu care Abia aștept să colaborez pe viitor și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru întreprinderile mici și mijlocii. Vă mulțumesc, care acum cuvântul doamna Senra Rodriguez. Un minut. Obrigada, presidenta. As pequeñas e medias empresas son o motor... Mulțumesc, doamna președinte. IMM-urile sunt motorul economiei europene în Galicia. 93% din totalul uh, companiilor sunt IMM-uri. 96,45% sunt micro-întreprinderi. Au un rol foarte important de jucat, care este însă contracarat de concurența ne uh, neloială încurajată de politica neoliberală, care face ca ajutoarele să meargă cu precădere către companiile multinaționale, care plătesc uh, Uh, mai puține impozite. Obiectivul nostru este să susținem MM-urile și să punem capăt politicilor de austeritate. Trebuie să facilităm accesul acestor uh, întreprinderi la contractele uh, publice, la achizițiile publice și la investiții. De asemenea, trebuie să punem capăt uh, acordurilor de liber schimb care sunt nefaste pentru activitatea IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Coburn. Două minute. Connected. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Uniunea Piațelor de Capital este presupusă a facilita investițiile, însă trebuie să vă spun că de fapt va reprezenta un prejudiciu pentru investiții. Uitați-vă la situația din Irlanda întreprinderile mari sau mici au nevoie de certitudine, mai ales în ceea ce privește domeniul fiscal. Ne-ar costa 13 miliarde de euro și Uniunea Europeană, în mod retrospectiv, a modificat situația în dosarul Apple, solicitând rambursarea acestor 13 miliarde din partea Apple. Și ce se va întâmpla? Care este agenda de lucru? Pe termen scurt vom încerca să creăm această uniune a piețelor de capital, dar de fapt vom facilita evitarea fiscală a impozi- plătirii impozitelor. Uh, avem nevoie de o piață unică cu reguli clare, care să cuprindă și un sistem de impozitare. Și trebuie să găsim noi stimulente pentru a evita subsidiile Uh, în mod eficace. Dar e o ironie, nu? E o ironie faptul că, de fapt, concurența este utilizată de către Comisia Europeană tocmai pentru a elimina concurența însă fără să țină seama de niciun fel de situație specifică, spre exemplu în domeniul impozitării, precum în dosarul Apple. Vreau să vă amintesc faptul că în, uh, dacă Regatul Unit ar fi rămas în Uniunea Europeană, am fi fost de asemenea supuși acestor noi uh, reguli în ceea ce privește subsidiile și în ceea ce privește sistemul fiscal. Însă, o impozitare fără reprezentare are ca și rezultat, de fapt, un imperativ și anume că Trebuie să părăsim piața unică și, de fapt, până la urmă, Brexit asta înseamnă, să părăsim piața unică. Uniunea Europeană nu înțelege nimic din uh, întreprinderi, că ele mici sau mari sau mijlocii. Mulțumesc, spune doamna președinte. Și acum, domnul Mono, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, uh, auzim că Uniunea Europeană tot vorbește despre IMM-uri. Ca și când birocrații de la Bruxelles știu ce înseamnă o mică întreprindere. Câți dintre dumneavoastră ați semnat deja un futuraj de salarii sau ați uh, căutat clienți sau uh, un carnet de comenzi? Uh, Comisia Europeană mm, nu face decât să susțină sectorul bancar și lobby-ul industrial și multi, al multinaționalelor. Uh, pentru că cine are de profitat? Multinaționalele din afara Uniunii Europene. Regulile dumneavoastră privind concurența uh, nu fac decât să submineze perspectivele strategice ale Europei reglementările din ce în ce mai stufoase ale Uniunii Europene sunt de nesuportat pentru IMM-uri. Uniunea Europeană are nevoie de comenzi industriale și pentru asta uh, politica economică internă trebuie să fie mai dinamică, trebuie să existe piețe care să fie dedicate uh, IMM-urilor naționale. Um, din experiență, uh, piețele au un comportament ciclic um, au nevoie de investiții rapide. Patrioții vor să regândească parteneriatele cu băncile private și să instaureze relații pe termen lung, pentru ca această situație să se schimbe, uh, finanțând astfel economia productivă și reducând specula. Mulțumesc că aveți un cartonaș albastru de la domnul Coburn. Acceptați? Acceptați? Domnule Coburn. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să-l întreb uh, pe colegul nostru. Da, înțeleg uh, problemele Franței și ale micilor întreprinderi din Franța care au mult de suferit. Nu sunteți de acord cu mine că un răspuns ar fi ca Franța să se alăture Regatului Unit într-un Frexit, așa cum a sugerat deja, cred, doamna Marine Le Pen? Sunteți de acord? Domnule Monu, stimate coleg, Vă mulțumesc, știu că sunteți un uh, susținător al Brexitului, uh, este natural, într-adevăr este o soluție, însă înainte de a vorbi despre Frexit, uh, vom încerca totuși să negociem la summitul european câteva criterii ieșirea din spațiul Schengen și recuperarea guvernanței economice naționale pe care ne-o dorim, așa cum și-o dorește și Regatul Unit astăzi. Mulțumesc, are cuvântul... Acum că ați explicat lucrurile atât de frumos, să dau cuvântul domnului Casa. Sahatel economia europeană. Vă mulțumesc foarte mult. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a Uniunii Europene și ar trebui să le sprijinim și mai mult pentru a genera bunăstare în Uniunea Europeană. Întreprinderea mici și mijlocii trebuie să-și poată desfășura activitatea pe, într-o piață uh, liberă de piață, trebuie să le punem la dispoziție mai multe instrumente și să îndepărtăm obstacolele care au, fost, au apărut în fața lor, mai ales în urma crizei financiare. După cum s-a spus deja, dacă o țară decide să părăsească Uniunea Europeană, atunci uh, trebuie într-adevăr să părăsească Uniunea Europeană și înainte de a începe să discutăm despre aceste negocieri, uh, țara respectivă trebuie să înțeleagă că în afara Uniunii Europene nu mai poate beneficia de aceleași elemente de care ar fi beneficiat dacă uh, era un stat membru al Uniunii Europene. Spiritul antreprenorial trebuie să facă parte din societatea europeană. Trebuie să dispunem de cât mai multe opțiuni și opțiunea de a începe o nouă afacere trebuie să fie una uh, atrăgătoare. Trebuie să stimulăm uh, spiritul antreprenorial și nu am făcut suficiente lucruri din acest punct de vedere până acum. Eu sunt convins că experiența noastră a tuturor și aș dori să va fi utilă în acest sens și aș dori să mulțumesc raportorilor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

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă aproximativ 90% din totalitatea întreprinderilor din Europa, cu un rol foarte mare în ocupare și uh, în inovație și creștere economică. Raportul domnului Krasnodevski Uh, este deosebit de valoros pentru că um, face niște recomandări uh, semnificative pentru o mai bună utilizare a acestor întreprinderi mici și mijlocii, analizând în același timp și riscurile, pe, ca de exemplu birocrația. Lipsa de adecvare a competențelor cu ceea ce se caută cu adevărat pe piața locurilor de muncă și alte aspecte pentru care îi mulțumesc. Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Van Nieuwenhuizen. Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Sunt de acord cu toți antevorbitorii care au afirmat că întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a economiei tuturor statelor membre. Drept urmare, este deosebit de important ca aceste întreprinderi să aibă accesul la finanțare, finanțarea necesară. Comisia Europeană a făcut uh, propuneri importante din acest punct de vedere. Uh, peste puțin vom discuta uh, directiva privind uh, prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare. Uh, Um, există propuneri uh, foarte bune privind uh, capitalul de risc, însă întreprinderile mici și mijlocii nu vor profita în mod automat de mm, toate aceste noi propuneri, pentru că ele depind de finanțarea din partea băncilor în proporție de 80%. Deci eu aș pleda să acordăm suficientă o atenție mai mare uh, noilor oportunități reprezentate de finanțarea participativă pe platforme de pe internet, prin intermediul cărora întreprinderile mici și mijlocii pot contacta în mod direct uh, investitorii. Deci aș cere Comisiei Europene să acorde suficientă uh, atenție acestor posibilități uh, de finanțare alternativă. Și aș dori să mulțumesc din nou raportorilor pentru aceste rapoarte excelente. Mulțumesc, care acum cuvântul López Bermejo, un minut. Sunt fundamentale în la Mulțumesc. Întreprinderile mici și mijlocii sunt fundamentale, cu o contribuție productivă în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea teritoriilor noastre. În același timp, ele sunt amenințate de politicile europene. Pe de o parte, concentrarea bancară care decurge din planurile de salvare a sectorului bancar. Acolo modelul uh, cooperativelor de credit și al băncilor publice capabile să financeze IMM-urile a dispărut. Astăzi există numai uh, bănci mari care Mm, se gândesc numai la speculă și la finanțarea marilor companii în detrimentul micilor producători. Dar, în același timp, ne confruntăm cu o reducere a salariilor și o reducere a cheltuielor publice, ceea ce a dus la o reducere a veniturilor acestor IMM-uri și acestea se confruntă cu o situație dificilă din punct de vedere financiar. Uniunea piețelor de capital nu este o soluție miraculoasă, așa cum a spus uh, domnul raportor, ci, de fapt, e ca și cum am arunca gaz pe foc la lipsa de finanțare pentru IMM-uri și astfel vom încuraja apariția unei noi crize. Mulțumesc, domnul Țani, un minut și jumătate. Două minute și jumătate, îmi cer scuze. Quasi tutti degli interventi positivi. Mulțumesc, doamnă președintă. În această seară am ascultat foarte multe intervenții Uh, interesante din partea celor pentru care întreprinderile mici și mijlocii sunt foarte importante. Și mă bucur acest lucru. Cu toate acestea, eu cred că astăzi uh, lumea nu înțelege care sunt problemele reale cu care se confruntă IMM-urile. Nu este vorba de accesul la finanțare. Din nou, la nivelul uh, Uniunii Europene, se ignoră bârna din uh, calea, din fața întreprinderilor mici și mijlocii și ne concentrăm asupra paiului care de fapt ar trebui să le ajute. Problema majoră este reprezentată de existența unei monede unice, euro. În uh, raportul anual al uh, Băncii Centrale Europene se spune că principala problemă pentru întreprinderile mici și mijlocii este lipsa de cerere lipsa unei piețe reale pentru produsele acestora. În acest moment, uh, moneda euro duce la distorsionarea uh, concurenței, la o concurență neloială pentru întreprinderi mici și mijlocii. Și nu sunt uh, eu cel care afirmă acest lucru, ci Fondul Monetar Internațional, care ne-a spus că uh, statele din, uh, din uh, întreprinderile mici și mijlocii din nordul Europei um, sunt nevoite să-ți desfășoare activitatea cu o monedă supraevaluată, spre deosebire de întreprinderile mici și mijlocii din sudul Europei. În plus, șomajul din statele membre uh, afectează în mod negativ uh, consumul și aceasta este adevărata problemă pe care nimeni în Europa până acum nu o recunoaște. Eu nu aș dori să particip în continuare la acest uh, masacru al IMM-urilor. Dacă ne dorim să facem ceva bine pentru, ceva bine pentru IMM-uri, nu putem decât să ne retragem din Uniunea Monetară. Domnul Bey. Mulțumesc. În Parlamentul European nici nu mai știm câte rapoarte succesive am avut pentru a apăra aceste întreprinderi mici și mijlocii și micro-întreprinderile. Uh, dincolo de declarațiile frumoase, guvernanții noștri refuză să protejeze întreprinderile de concurența neloială unor țări cum este China. Mai rău, au decis să organizeze un dumping social intracomunitar prin uh, directiva scandaloasă privind uh, um, lucrătorii uh, detașați. În Franța, întreprinderile mici și mijlocii sunt supuse liberalismului și centralismului, pe de o parte o concurență sălbatică și financiarizarea în detrimentul economiei reale, pe de altă parte o birocrație Uh, și o fiscalitate uh, care aduce uh, o povară insuportabilă pentru micile întreprinderi. Aș cita trei uh, măsuri pe care ar trebui să le încurajăm. Să favorizăm accesul IMM-urilor la comenzile publice, să uh, facem ca băncile să intre în slujba întreprinderilor și să reechilibrăm uh, fiscalitatea societăților. Nu putem să acceptăm ca IMM-urile să plătească 22% impozite, în timp ce marile companii plătesc abia 8%. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marcus Piper, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Lucrurile ar, ar putea fi atât de frumoase uh, rapoarte despre viitorul prosper al întreprinderilor mici și mijlocii, uh, elemente importante din acest punct de vedere și aș dori să mulțumesc uh, raportorilor domnului Caras și domnului Krasnodevski care s-a ocupat de acest subiect. Lucrurile ar putea să fie frumoase dacă în această săptămână nu ar fi fost transmise alte semnale. Câteva grupuri uh, politice doresc o nouă variantă a directivei privind concediul de creștere a copiilor, ceea ce ar crește, de fapt, uh, reglementarea. Uniunea Europeană ar trebui să asigure tratamentul legal uh, al taților din acest punct de vedere. În alte domenii, în această săptămână s-a cerut introducerea unui venit minim, ne dorim o asigurare de, împotriva șomajului uh, universală și, doamnelor și domnilor, uh, Mă întreb dacă în Parlamentul European nu am ascultat uh, mesajul transmis de referendumul din Regatul Unit. Mie mi se pare că, din potrivă, contribuim la creșterea acestor uh, diferențe. Din păcate, bilanțul acestei săptămâni nu este unul uh, prea fericit și în aceste condiții este foarte important să uh, insistăm pentru uh, importanța întreprinderilor mici și mijlocii, așa cum o facem în această seară. Domnul Fernandez, două minute. Eh, Bună seara, doamna președinte, și mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorilor pentru munca depusă pe acest raport și să profit de prezența comisarului Dombrovskis Uh, din partea Comisiei Europene, pentru că e o dezbatere importantă, o dezbatere în care trebuie să trasăm calea înspre viitor, în așa fel încât economia reală din Europa să recupereze uh, și să se redreseze și să avem un nivel mai bun de creștere în, bună, în sprijinul și în, bună, în, în slujba cetățenilor europeni. Întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de o revizuire completă a politicilor sectoriale din partea Comisiei Europene, tocmai pentru a îmbunătăți perspectivele de creștere, dar în același timp trebuie să nu pierdem vedere vedere nici politicile macroeconomice, politica monetară, evident, nu numai. Uniunea Piațelor de Capital, de asemenea, tocmai pentru a ușura finanțarea, politica fiscală, de asemenea. Pentru că uitați-vă la toate dificultățile cu care se confruntă IMM-urile. S-a redus cererea în piața internă și e nevoie de o îmbunătățire a concurenței, a competitivității, pentru a evita dumpingul fiscal din partea marilor întreprinderi despre care am vorbit deja. Eu cred că raportul merge în direcția potrivită și cred că acest lucru poate să ajute, să ajute Comisia Europeană pentru a lua măsurile ce se impun și grupul nostru politic e de părere că e vorba de un raport uh, foarte, foarte pertinent. În orice caz, dacă mai îmi permiteți, în cele câteva secunde care m-au rămas, să-mi cer scuze față de domnul comisar pentru că trebuie să rămână până la ora 11 seara și să asculte de, uh, Uh, anumite discursuri uh, din partea anumitor naționaliști care sunt o adevărată rușine pentru întregul Parlament. În orice caz, e adevărat că noi am lucrat ani de zile pe acest subiect și e insuportabil să auzi aceste discursuri pline de ură care nu țin seama de cetățenie și care reprezintă cel mai rău din Europa, cel ce mai rău în Europa, discursuri naționaliste, o adevărată rușine, o rușine pentru întreaga istorie europeană. S-a ajuns aici la un nivel absolut insuportabil. Domnule Fernandez, Da. Vă puteți aștepta că dacă veți utiliza timpul ce v-a fost alocat să vorbiți despre alți deputați, e clar că vor fi și cartonașe albastre. Aștept, a, a, acceptați cartonașe albastre? Da? Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule Fernandez. Dumneavoastră ați spus ceva, dacă nu mă înșel, despre Regatul Unit, nu? A spus Comisia trebuie să-și facă treaba. Dar știți că ei au niște salarii foarte mari. Și nu cred că îi ascultă uh, chiar așa de bine pe populiști și că asta o să le dea idei pentru viitorul sistem de impozitare. De fapt, unele dintre uh, uh ideile lor sunt chiar nepopuliste. Mulțumim foarte mult. Doriți să răspundeți? Vă rog. Văd că mai există și încă un alt cartonaș albastru, tot pentru dumneavoastră. Eventual, uh, da, puteți să răspundeți la întrebare și eventual următoarea uh, întrebare. Da, într-adevăr, e târziu, e târziu. Dar uh, de ce stăm așa de târziu? Pentru că proiectul acesta, cetățenii europeni au nevoie de el, însă nu au nevoie de cineva ca dumneavoastră. Noi cu toții ne dorim o solidaritate din partea Uniunii Europene, ne dorim redresare a Europei și de fapt e vorba de o recâștigare a suveranității Uniunii Europene și de fapt voi asta distrugeți, distrugeți țările noastre și înrăutățiți totul. Nagyszerű. Foarte bine, spune doamna președinte. Bun. Acum să sperăm că următorul vorbitor se va referi la subiect. Domnul Silichiotis. În excesi de axiobisim de dinamicul domnului comisiunii de hirșion, iar de divorgia nefiosenergasias, Mulțumesc, doamna președinte. Uniunea piețelor de capital poate fi o șansă pentru a crea locuri de, mun- uh, locuri de muncă, însă Parlamentul European e de părere că piața liberă este iarăși o uh, soluție miraculoasă și că astfel, dacă se va reduce costurile forței de muncă, se vor crea IMM-uri, mai ales în IMM-uri și se vorbește și despre flexibilitatea pieței muncii. Bun! Acum, e clar că raportorii au intenții bune în text Vorbesc despre protecția lucrătorilor, uh, felul în care aceștia vor fi protejați când se va crește flexibilitatea și așa mai departe. Eu sunt de acord, bun, dar nu sunt de acord cu tonul general al raportului și cu cadrul general în care se înscrie acest raport, în așa fel încât aceste IMM-uri să poată să creeze locuri de muncă. Pentru că măsurile acestea nu vor garanta crearea unor noi locuri de muncă demne, de calitate, stabile, și de asemenea avem nevoie de convenții de lucru colective pentru a asigura aceste drepturi sociale. Și vedem că veninul acestor politici de austeritate se manifestă chiar acum. Austeritatea a eșuat, IMM-urile au scăzut cam și număr în ultimii ani în Europa. Are cuvântul acum doamna von Stork. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm despre finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Uniunea Europeană și eu sunt de acord cu elemente fundamentale, cu câteva din elementele fundamentale ale raportului. Întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a societății, creează cele mai multe locuri de muncă, suferă sub povară administrativă și au probleme din punctul de vedere al accesului la finanțare. Și uh, suferă de asemenea de această datorită monedei unice, datorită euroului, un aspect pe care l-a amintit colegul Zani, la care nu mă, nu mă voi referi și eu. Propunerile din uh, raport de îmbunătățire a, a, a accesului de finanțare a întreprinderilor mici, mici și mijlocii nu mi se par a fi cele potrivite. Uh, acestea nu au nevoie de mai, de mai multe propuneri de reglementare, ci de mai puține, mai, de mai puține regl, reglementări din, uh, provenite de la, uh, de la Bruxelles. După criza uh, băncii Lehman, piețele, finan- finanța, piețele financiare au fost reglementate prea mult și acum există printre noi niște bănci uh, zombie ceea ce creează, de fapt, dificultățile de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii. Și aș dori să vă cer să puneți capăt salvării băncilor. Tocmai ați salvat asemenea bănci în Italia și în Portugalia. Ar trebui ca aceste bănci să nu mai fie, să nu mai poată supraviețui pe banii contribuabililor și dacă acest lucru se va întâmpla, în cele din urmă și întreprinderile mici și mijlocii vor avea din nou acces la capital. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Salva Bidegain. Un minut și jumătate. Eh, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnule comisar. Dați-mi voie înainte de toate să îl felicit pe raportor pentru raportul redactat în favoarea IMM-urilor și o tradiție că domnul Caras, prin traiectoria sa profesională, să susțină, de fapt, întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinderile acestea, așa cum au spus și a, a, vicepreședintele Dombrovski și de altfel și mulți alți colegi, reprezintă motorul de creștere și de creare de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Dar tot ajutorul pe care noi putem să-l oferim pentru a facilita munca desfășurată în IMM-uri, pentru a, pentru a da un nou avânt Uh, aceste activități economice. Trebuie să fie efortul pe care să le facem. Pentru că aceste întreprinderi, mai ales în țările din sud, sudul Uniunii Europene, se confruntă cu o problemă și anume accesul la finanțare. Sau, mai altfel spus, există costuri diferite de finanțare pe care le au întreprinderile în zona euro. Este nedrept asta, pentru că, de fapt, afectează și productivitatea. De aceea cred eu că ar trebui să fim echitabili și să uh, Uh, avem această piață unică de capital, această uniune a piețelor de capital. Trebuie să spun că, fără niciun fel de îndoială, tot ceea ce va oferi ca și sprijin pentru a obține finanțare pentru aceste IMM-uri va fi un element pozitiv. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Și acum doamna Gentile, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, este neîndoielnic că IMM-urile reprezintă motorul creșterii și al dezvoltării și ne vor permite să răspundem obiectivelor celor mai importante, dintre care ocuparea. Este nevoie de inovații, de simplificări, de un acces crescut la credite, uh, de combaterea dumpingului social și a economiei um, subterane. Trebuie promovată formarea continuă, trebuie promovate competențele, calificările profesionale și obținerea de noi cote de piață pentru acestea. De asemenea, trebuie îmbunătățite măsurile fiscale, măsurile anticiclice, trebuie implementate instrumente care să permită o inserție pe piața locurilor de muncă care să fie garantată. Și în cele din urmă este nevoie de mai multă responsabilitate socială din partea întreprinderilor pentru a combate precaritatea și uh, pentru un acces uh, facilitat la piața locurilor de muncă. Are cuvântul acum domnul Stolojan

piccole e medie imprese significa favorire l'occupazione. Vă mulțumesc, doamna președintă. Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii înseamnă crearea de noi locuri de muncă, în mod special pentru tineri. Înseamnă de asemenea promovarea coeziunii sociale. Drept urmare, avem nevoie de stimulente orientate înspre întreprinderi mici și mijlocii, micro-întreprinderi și uh, up uri Programul Erasmus pentru tineri uh, antreprenori uh, le permite acestora să uh, învețe competențele de care au nevoie pentru a gestiona o întreprindere și ar trebui să fie extins. Și grupurile vulnerabile ale societății ar trebui să fie încurajate în înființarea de noi întreprinderi mici și mijlocii. Integrarea refugiaților este o oportunitate avem un potențial uman pe care încă nu l-am uh, folosit la maxim datorită dificultăților de a obține permis de lucru, datorită dis- uh, discriminării și poverii administrative. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul doamna Tomci, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este foarte important ca întreprinderile mici și mijlocii să fie o prioritate pentru noi. Însă, de fiecare dată când discutăm uh, acest subiect în Parlamentul European, revenim asupra acelorași puncte. Sunt de acord cu colegii care ne-au atras atenția că creditile, creditele bancare sunt principala sursă de finanțare ale întreprinderilor mici și mijlocii. Eu aș dori să mai adaug uh, un lucru. Uh, Fondurile europene sunt importante pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cu toate acestea, acestea nu pot participa la achiziții, la achiziții publice pentru că nu dispun de personalul uh, de personal suficient sau pentru că nu au un uh, departament de cercetare sau din alte motive care devin obstacole. Drept urmare, cred că ar trebui ca mai multe întreprinderi mici și mijlocii să se poată grupa și astfel ar putea să aibă un acces mai ușor la uh, fonduri, la finanțare din partea fondurilor europene. Și apoi aș mai propune și crearea unui mediu de lucru inovator. Întreprinderile mici și mijlocii sunt un uh, vector al inovării în societățile noastre și trebuie să le sprijinim și din acest punct de vedere. Antreprenoriatul ar trebui să fie predat din anii școlii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Paunova, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte, stimate domnule vicepreședinte, stimați colegi antreprenorii, mm urile companiile acestea au nevoie pentru a crea locuri de muncă și pentru a creștere, au nevoie mai întâi de finanțare și de oportunități egale pentru a-și dezvolta ideile pe piața noastră europeană. O întreprindere nu vrea să se bizuie doar pe o singură sursă de finanțare. De aceea, noi trebuie să venim cu idei inovatoare, creative și flexibile atât de flexibile precum întreprinderile. O întreprindere de tip startup nu își dorește o, un, un calapod unic, ci își dorește o soluție țintită, a la carte, în funcție de legislația națională. Așa cum au făcut cu colegii care s-au redactat acest raport, aceste idei au fost abordate. Dar acum a venit momentul pașilor concreți, măsurilor legislative rapide, fără de care vom avea cuvinte frumoase, dar fără acțiuni. Noi trebuie să întreprindem măsuri și acțiuni concrete pentru a avea competitivitate și creștere în Europa. Și pentru asta e nevoie de diferite fonduri uh, combinate pe, în favoarea antreprenorilor și trebuie să oferim asistență tehnică statelor membre, în așa fel încât să existe un sistem de finanțare bazat pe piață, ca și parte a inițiativelor europene. Noi am demonstrat astăzi că angajamentele pot duce rezultate, în cadrul EFSI, spre exemplu, dar nu pot să fie soluția unică, ci e nevoie și de alte soluții care să fie astfel combinate. Mulțumesc foarte mult. Și acum dau cuvântul ultimului vorbitor de pe listă, domnul Ben Sten. Un minut și jumătate. Øh, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, raportorului pentru acest text excelent privind uh, IMM-urile și mulțumesc și comisarului Dombrovskis pentru angajamentul de care dă dovadă pe acest subiect. Într-adevăr, când vorbim despre IMM-uri, uh, um, Uniunea Piețelor de Capital furnizează mai multe instrumente uh, în urma crizei economice, IMM-urile au avut din ce în ce mai mari dificultăți să acceseze finanțările de care aveau uh, nevoie și o mare parte din discuție din această seară s-au referit exact la acest lucru. Am auzit de dimineață de la domnul Juncker că vom asista la o dublare a planului de finanțare. Însă, în această, țară, în această seară m-aș uh, axa pe implementarea Uh, directivei uh, privind uh, cerințele de capital um, care nu a facilitat deloc viața IMM-urilor și accesul lor la um, titluri de capital. Se pare că cerințele de capital vor fi din ce în ce mai stricte și IMM-urile trebuie să facă rost de și mai mulți bani putem compara situația din Europa cu cea din SUA și vedem că acolo IMM-urile au uh, acces pe, la bursă mult mai ușor. Este genul de finanțări de care ar trebui și noi să ținem seama atunci când revizuim aceste uh, texte legislative. Președinta. Și acum începem procedura cash de are mai întâi cuvântul domnul Marias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. IMM-urile reprezintă 90% din întreprinderile din Europa și reprezintă două treimi din uh, locurile de muncă din Europa. E vorba de locuri de muncă pentru milioane de cetățeni europeni și contribuie la o serie întreagă de coeziuni, coeziune socială, coeziune economică și e clar că noi uh, în Grecia am fost afectați de memorandum. În 2015 au dispărut 245 de IMM-uri și au pierdut uh, nenumărate persoane locurile lor de muncă. Mai mult decât atât, IMM-urile au acum mai puține capacități de creditare, de obținere de fonduri. Și, cu toate acestea, fondul acesta de investiții strategice uh, Uh, promisese ceva care părea imposibil de obținut pentru IMM-uri. De aceea cred eu că acum trebuie să punem capăt obstacolelor uh, în calea finanțării pentru IMM-uri și trebuie să aplicăm imediat exact ceea ce prevede EFSI. Și aceste întreprinderi trebuie să aibă acces la finanțare. Viegas, Și urmează domnul Viegas nós não negamos a necessidade de melhorar o acesso ao financiamento por parte das PMEs. Nimeni nu contestă faptul că accesul la finanțare al IMM-ului trebuie să, de, să se îmbunătățească. Avem nevoie însă de o diagnoză corectă. Nu există suficientă finanțare pentru um, IMM-uri. Piața Uniunii, Uniunea Piețelor de Capital însă ne demonstrează că nu am învățat nimic din uh, trecut. Pentru că astfel se consolidează doar instituțiile financiare de mari dimensiuni Întreprinderile mici și mijlocii depind de băncile care, naționale care au rădăcini regionale și locale. Doar așa putem să garantăm evoluția viitoare a întreprinderilor mici și mijlocii. Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul uh, procedurii catch the și, și dau cuvântul vicepreședintului Comisiei, domnului Dombrovskis. Uh, Madam Chair, honorable... Doamnă președintă, stimați membri, în urma acestui schimb de opinii sunt și mai convins că putem să facem foarte multe lucruri pentru a stimula potențialul micro-întreprinderilor și memorilor de a crea locuri de muncă și creștere economică. Avem nevoie de abordare inteligentă, pe termen scurt și de bunătățirea mediului de investiții. Constituirea Uh, Uniunii Piețelor de Capital va reprezenta un element important din acest punct de vedere și sper că vom colabora pentru a adopta uh, propunerea legislativă în acest sens. Mi s-a părut uh, deosebit de util să purtăm această dezbatere privind accesul la finanțare și privind potențialul de creștere și de creare de locuri de muncă, pentru că există o legătură între aceste două aspecte. Ați făcut foarte multe recomandări uh, utile și Comisia um, stă la vă stă la dispoziție pentru a transforma în realitate elementele subliniate în aceste rapoarte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, și dau acum cuvântul raportorilor. Primul este domnul Cara. Să Aveți cuvântul pentru uh, două minute. Doamnelor și domnilor, această dezbatere Uh, ne-a demonstrat și mai ales numărul uh, oratorilor la, acea, la această oră, ne-a arătat cât de importante sunt întreprinderile mici și mijlocii. Sunt importante pentru piața uh, unică și nu aș dori să revin asupra acestor aspecte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, colegilor care au participat la această dezbatere, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, care au participat la redactarea acestui raport. Însă aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că um, în această dezbatere s-a discutat mai ales de uh, finanțarea și de diversificarea surselor de finanțare în contextul, în contextul uh, Uniunii Piețelor de Capital. Uniunea piețelor de capital trebuie să se constituie pentru a finanța economia reală. Și accesul la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii nu trebuie să fie doar ușurat, ci trebuie să fie chiar extins. Din acest punct de vedere, într-adevăr, uh, este foarte bine că Fondul European de Investi- pentru Investiții Strategice uh, va fi Uh, dublat. Însă trebuie să ne gândim și la importanța programului Erasmus pentru antreprenori. Trebuie să ne gândim și la punerea în aplicare a um, Small Business Act și a propunerii privind piața unică. Avem nevoie și de europenizarea punerii în aplicare a criteriilor de la uh, Basel tocmai pentru că există o diferență între uh, situația din Statele Unite ale Americii și uh, Europa, pentru că în Europa, întreprinderile mici și mijlocii în continuare depind în proporție de 80% de finanțarea din partea uh, băncilor. Vă mulțumesc. Care acum cuvântul al doilea raportor, domnul Krasnodievski. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru observațiile prețioase pe care le-am ascultat în această dezbatere. Permiteți-mi să adaug un lucru, pentru că s-a vorbit foarte mult despre finanțare, accesul la finanțări, cât de important este și care sunt celelalte bariere în calea dezvoltării IMM-urilor, dar permiteți-mi să, să adaug un lucru. Ceva ce nu s-a spus pentru moment. Toate acestea nu ar putea fi îndeplinite fără promovarea culturii antreprenoriale. Destul de recent s-a făcut un sondaj în rândul studenților din Germania. Au fost întrebați dacă sunt interesați să se lanseze pe cont propriu, să fie antreprenori studentele au spus că își doreau în majoritate să lucreze pentru administrația publică și studenții au spus același lucru, asta era prima lor alegere. Pe locul doi, la femei, uh, s-au situat uh, instituțiile culturale, iar bărbații au selectat industria auto. ceea ce arată că spiritul antreprenorial trebuie să fie uh, încurajat în Europa, pentru că el nu mai reprezintă o prioritate astăzi. Atât timp cât uh, niște tineri ar putea să considere că oportunitatea lor cea mai importantă în viață este să lucreze pentru administrația publică. Și aș mai repeta un lucru pe care l-am spus mai devreme. În raport susținem că există diferențe foarte mari între situația IMM-urilor în diferitele state membre și bariere diferite cu care se confruntă acestea. Și nivelul obstacolelor cu care se confruntă ele este diferit. Cred că ar trebui să luăm în considerare aceste diferențe, pentru că este important dacă o întreprindere este localizată în Polonia sau în alte state membre. Cred că Comisia ar trebui să ia în considerare și acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste idei, stimați membri.